Președintele. <laughs> Mulțumesc. Reluăm uh, lucrările noastre pentru a da rezultatele celei de-a treia uh, runde de vot chiar la sfârșitul uh, ședinței. Deci avem a treia rundă de amendamente la propunerea comună de rezoluție uh, privind acțiunea coordonată a Uniunii Europene de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia. Rezultatele. Amendamentul 42 respins. Amendamentul 11 adoptat. Amendamentul 21 respins. Amendamentul 69 Respins. Amendamentul 70. Respins. Amendamentul 47. Uh, adoptat. Amendamentul 4. Adoptat. Amendamentul 71. Respins. Amendamentul 12. Respins. Amendamentul 5. Adoptat. Amendamentul 26, adoptat. Amendamentul 72, respins. Amendamentul 27, adoptat. Amendamentul 6, adoptat. Amendamentul 73, respins. Amendamentul 23, adoptat. Amendamentul 74, adoptat. Amendamentul 75, respins. Amendamentul 79, respins. Amendam două amendamente identice, 7, 14, 28 adoptate, amendament, amendamentul 20 adoptat, alineatul, 20, ă, alineatul 36, ă, prima parte a doua, ă, adoptată, a doua parte adoptată, a treia parte se adoptă. Amendamentul 37, textul original, în trei părți, prima parte se adoptă, a doua parte la fel adoptată, amendamentul 50 se adoptă. Amendamentul 16. Se adoptă. Amendamentul 51. Respins. Și, în fine, amendamentul 52, la fel respins. Rezultatele votului privind uh, Uh, propunerea comună de rezoluție, acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei uh, COVID-19. Rezultatele pentru a patra rundă vor fi prezentate mâine la ora 9, când se va relua ședința Ședința a fost uh, difuzată și se află pe site-ul uh, Parlamentului European. S-a încheiat ședința. Vă doresc uh, tuturor noapte bună, drum bun acasă și mulțumim tuturor serviciilor care au rămas cu noi până în miez de noapte. Mulțumesc!